Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so um, I'm going to begin. Dragi colegi, avem foarte multe puncte pe ordinea de zi, așa că dacă nu vă supărați, am să încep Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecte, o considerăm adoptată. Trecem la adoptarea procesului verbal a ședinții, ședințelor din și 25 septembrie. Dacă nu sunt obiecte aceste procese verbale, le considerăm și pe acestea ca fiind aprobate. Trec la anțurile președintelui în ceea ce privește profilul lingvistic. Avem interpretare în toate limbile, cu excepția danezei, croației și celtei. <clears throat> ceea ce privește recomandările coordonatorilor, nominalizări pentru raportor, domnul Dalton de la ECR a fost desemnat ca raportor pentru propunerea de regulament referitoare la prevenirea diseminării conținuturilor cu caracter terorist online. O va înlocui pe colega noastră, doamna Helga Stevens. Sunteți de acord cu această recomandare? Da actele delegate și de punere în aplicare. Pe 28 noiembrie, Parlamentul a primit uh, o directivă, un proiect de directivă de punere în aplicare cu specificațiile tehnice pentru uh, desemnarea armelor de foc, marcarea armelor de foc și a componentelor armelor de foc în conformitate cu directiva relevantă privind controlul și achiziționarea de arme de foc, direct, directiva EU27 N73 a Parlamentului și Consiliului din 17 mai 2017, modificată prin directiva 91477 eec privind controlul și achiziționarea armelor de foc. <clears throat> Acest act de punere în aplicare a fost comunicat colegilor prin newsletterul nostru din 13 noiembrie. Termenul limită de propunere a obiecțiilor a fost statuată acolo. Dacă doriți să ridicați obiecții, informați secretariatul LIBE înainte de 12 decembrie la amiază, data limită. Avem un vot electronic, multe voturi electronice de altfel, astăzi începând cu ora 5 20 de minute, o ședință de, de vot extrem de lungă, probabil va dura până la ora 7 seara. Vă rog să vă aduceți cartelele de vot, <clears throat> pentru că avem multe lucruri de votat. Probabil atunci eh, vor fi mai mulți colegi în sală. Le mulțumesc însă colegilor care au venit acum. Un alt anunț, dragi colegi. Sunteți cu toții invitați să participați la un dialog eh, parlamentar cu biserici, religii și orientări reprezentații unor curente filozofice. Întrunirea va fi găzduită de doamna vicepreședinte Mairead McGuinness marți 4 decembrie, mâine. Religia și drepturile omului în Europeană, o răspundere partajată, gazdă, președintele Parlamentului primul vicepreședinte, <clears throat> Iată o invitație pe care am fost rugat să, am rugat să vă semnalez. Trecem acum la ordinea de zi propriu-zisă. Punctul 3. Punerea în aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Drepturilor Omului. Drepturilor fundamentale, raportor domnul De Jong și-a prezentat proiectul de aviz pe noiembrie, 567 de amendamente au fost primite Acum putem avea un schimb de opinie pe marginea acestor amendamente. Domnul Denis de Jong are cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt în ceea ce mă privește, scurt mai ales că nu sunt foarte mulți colegi în sală, dosarul nu e cel mai incitant 67 de amendamente, după cum am spus, majoritatea vin cu îmbunătățiri sau adăugiri la text. Există și amendamente care cer anumite eliminări din text sau îngustează domeniul de aplicare. N-aș sprijini aceste amendamente. Recomandarea mea de vot pentru acestea ar fi negativă, însă în ceea ce privește amendamentele care vin cu elemente suplimentare și pe baza lor am putut să structurez trei amendamente de compromis pe care le vom discuta miercuri, împreună cu raportorii din umbră. Nu cred că avem schimburi substanțiale de vederi între cei care au venit cu propuneri de amendamente. Singura chestiune pe care aș discuta-o cu raportori din umbră ar fi aceea că oficial e vorba de un aviz pentru AFCO privind punerea în aplicare a Cartei Fundam- Drepturilor Fundamentale în cadrul instituțional al Uniunii Europene. <clears throat> Multe amendamente însă s-au referit la modul în care se poate asigura respectarea drepturilor fundamentale în statele membre. Eu n-am avut o abordare fundamentalistă, am inclus și în compromisul referință la acest lucru, dar ar trebui să nu uităm care este domeniul de aplicare și obiectivul real. Una peste alta, <clears throat> ar trebui să putem avansa rapid și să ajungem la un consens pe marginea acestui aviz. Mulțumim foarte mult. Denis, spune domnul președinte. Avem ceva solicitări de intervenții din partea colegilor. Se există și raportori din umbră prezenți. Mai întâi, Cristin din partea Socialiștilor și Democraților, raportoare din umbră. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a mulțumi colegilor care au subscris la amendamentele mele. N-am să le menționez, am să insist pe asupra câteva câteva aspecte care sunt importante pentru noi socialdemocrații. În primul rând, punerea în aplicare a cartei de statele membre, într-adevăr, articolul 51 spune că aplicarea vizează aceste drepturi la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui să extindem domeniul de aplicare al cartei în interesul tuturor cetățenilor. Am dorit un amendament și în ceea ce privește obligațiile pozitive din cartă, Uniunea Europeană trebuie să intervină în momentul în care aceste valori sunt amenințate. Domnul De Jong a venit cu un amendament interesant, amendamentul 38, referitor la un mecanism care să permită monitorizarea acestor drepturi în statele membre și în instituțiile și organismele Uniunii Europene și am să mă ocup îndeaproape de acest punct. Am propus de asemenea un amendament referitor la decizia fără precedent a Poloniei, la întrunirea ministrilor justiției din octombrie, Polonia s-a opus concluziilor Consiliului privind aplicarea drepturilor fundamentale. <clears throat> Citind cele 67 de amendamente, văd că sunt singura care m-a referit la acest aspect, însă trebuie să menționăm contextul politic în care uh, ne aflăm în prezent. Din nefericire, este un context politic extrem, extrem de dificil. În general, tonul amendamentelor e încurajator și sunt de acord cu majoritatea ideilor propuselor, mai, propuse mai ales de către vers și de către raportor, evident și aștept uh, mâine dimineață să mă întâlnesc cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cristin. Din partea ECR, domnul Iurec, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Amendamentele prezentate de noi se axează pe două domenii în principal – în primul și în primul rând, principiul subsidiarității, trebuie să ne limităm la competențele delegate instituțiilor europene. Asta ar fi ca abordare generală, apoi uh, un alt aspect care sper că se va regăsi în compromis și în textul final al raportului. Și în plus e ceva deja adoptat uh, ca o decizie a Parlamentului. La ce mă refer? Dreptul părinților de a avea contact cu propriilor copii. <clears throat> Știm acel caz, Jugendamt din Germania, <clears throat> dar sunt și alte probleme. Articol 24 din cartă Sper prin urmare că amendamentele care se referă la dreptul părinților de a avea contact cu copiii lor uh, vor fi, aceste amendamente sper că vor fi agreate de raportor și vor fi incluse în amendamentele de compromis. Cam asta e direcția în care ne vom drepta noi. Mulțumim! Domnul Tricabras din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. mă bucur că domnul De Jong are măcar câțiva colegi alături de el și că a apreciat acest lucru. Apreciez și proiectul de aviz. Acesta răspunde la o parte a elementelor care sunt de interes pentru grupul nostru. Am primit astăzi propunerile de compromis din partea raportorului și la prima vedere se pare că se rezolvă una din problemele noastre și anume extinderea domeniului de aplicare. Carta se aplică doar statelor membre în momentul în care pun în aplicare legislația europeană, articolul 51 din cartă. E bine, acest lucru a fost considerat de noi ca fiind insuficient. Este insuficient și nesatisfăcător și pentru noi și pentru mulți cetățeni această situație nu poate decât să ducă la un plus de alienare în raport cu instituțiile europene și de aceea acestea din urmă ar trebui să aibă în vedere o extindere a domeniului de aplicare a cartei. Acest lucru este absolut esențial. Sunt sigur că alături de raportorii din umbră vom putea definitiva un aviz extrem de bun. Mulțumim, Meterica Braz. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Denis, domnule de Iong, îți mulțumim uh, pentru cele făcute. Am fost aici chiar când ai demarat întregul exercițiu. E o chestiune ce trebuia să fie pur tehnică, dar iată, 67 de amendamente astea sunt vremurile pe care le trăim. Totul la Libie e interesant, totul. E o naivitate să ne gândim că nu sunt dosare care să tragă astfel de amendamente, după cum spunea și Cristin. Iată, un aviz care a devenit dintr-o dată extrem de interesant. Votul va avea loc în ianuarie. Ai observații în încheiere? Domnul De Jong? Cristina avea dreptate când a spus că de fapt ședința acord, eh, raportelor din umbră e mâine, nu miercuri, cum spuneam eu. Într-adevăr, mâine este și aștept să ne vedem. Eh, în plus, eh, suntem într-o sală mai mare decât de obicei, de aceea pare mai goală decât de obicei când ne întâlnim în clădirea Jean. E, e mai aglomerat. Trecem la punctul 5 punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat referitoare la cooperarea aprofundată. Colegii de la AFCO doresc să pregătească un raport prin punerea în aplicare acestei cooperări pentru a vedea ce concluzii se pot trage din utilizarea acestui nou mecanism. Noi vom pregăti un aviz pentru că e vorba de o competență exclusivă referitor la EPPO. Pornind de la articolul 86 din tratat, raportorul este alături de noi. Thomas, ai cuvântul. Și eu mă bucur, spune eh, raportorul, că domnul președinte este aici, așa că foarte repede o să-mi prezint raportul și am să trec la limba cehă. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că mi-au trimis primele lor observații. Săptămâna trecută, joi, am uh, prelucrat textul final și l-am transmis acesta tuturor colegilor și ne dorim ca acest sistem de cooperare consolidată să fie unul mai eficient și unul mai atrăgător pentru toate statele membre. Până acum au existat puține inițiative care să se bazeze pe acest sistem pentru cooperarea consolidată și care să funcționeze pe baza acestuia. Așa că ne-am pus următoarea întrebare. De ce stau lucrurile așa? De ce statele membre nu ar trebui să coopereze într-o manieră consolidată în domeniile în care e nevoie de mai multă viteză în Europa? Această cooperare consolidată nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, așa că eu încerc, prin intermediul acestui text, să îi activez pe toți ceilalți, astfel încât să ne asigurăm că există o consolidare a mandatului EPPO și a colaborării. Apelez la acele state membre care până acum nu s-au implicat în această cooperare consolidată să o facă. Până la data de 7 decembrie, la orele 13, se pot depune amendamentele și ne vom întâlni săptămâna viitoare cu raportorii din umbră, săptămâna viitoare la Strasburg. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, uh, Thomas. Um... Just looking to see if... Mulțumim, Thomas. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Termenul de depunere a amendamentelor, 7 decembrie, ora 1. Mulțumim pentru prezentarea ta. Mulțumim. So, colleagues, were moving very swiftly. Se pare că am trecut rapid prin uh, primele două puncte, Dacă urmează punctul 6. Eu sunt raportor la punctul 6. Să continuăm. O să continuăm, dragi colegi, pentru că avem foarte, foarte mult de votat astăzi. Suntem puțin în devans față de program. Știu că sunt colegi care doresc să intervină la anumite puncte. Dacă merg prea repede, s-ar putea să rateze. Nu știu ce să fac, să luăm o pauză, spune domnul președinte. Luăm o pauză, scurtă pauză de 5 minute cu voia noastră, stimați colegi, doar 5 minute pentru că suntem undeva în față de orarul anunțat, mai ales în ceea ce privește transporturile. Sunt colegi care doresc să intervină. Vă mulțumesc pentru răbdare. Reluăm activitatea în 5 minute. Um, Stimați colegi, haideți să reluăm reuniunea noastră. Vă mulțumesc pentru răbdare. Luni este o zi dificilă. De obicei, uh, eurodeputații călătoresc și întotdeauna există o problemă cu prezența. Putem să trecem însă la punctul 6, rezoluție Eh, o prezentare din partea comisiei. Subiectul este drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană în Europa. Comisia noastră este responsabilă pentru protecția drepturilor fundamentale. Avem eh, competențe asupra măsurilor necesare pentru combaterea discriminării Uh, la locul de muncă sau pe mm, piața muncii. Până acum nu am alocat timp specific după cum sau atenție situația, situației persoanelor de origine africană în Europa, în special în tema rasismului și discriminării uh, care se aplică acestor persoane și salut uh, o salut pe colega noastră, Cecil Chienghe, care a uh, inspirat și demarat munca asupra acestui raport care vine la sfârșitul mandatului nostru și vine la un timp, la un moment foarte oportun. Proiectul de rezoluție se referă la studiile publicate de FRA Autoritatea pentru Drepturile Omului, care știu că a lansat un studiu chiar săptămâna trecută, care identifică foarte clar fenomenul, identifică mm, rasismul și discriminarea și uh, solicită acțiuni pentru a le contracara, uh, solicită o recunoaștere oficială a istoriei uh, persoanelor de origine africană în Europa și să se uh, aibă o perspectivă mai echilibrată a istoriei noastre comună. Solicită acțiuni și încurajează participarea politică a persoanelor de origine africană. Uh, vedem că acest lucru este extrem de necesar dacă ne uităm la Parlamentul European în ceea ce privește reprezentarea generală în instituția noastră, este un caz aplicabil persoanelor de culoare și în special persoanelor cu, de origine africană. Proiectul de rezoluție se referă la această problemă și la alte aspecte cheie legate de drepturile omului și anume cine sunt europenii de origine africană proiectul de rezoluție a fost de, aprobat de coordonatori prin procedură scrisă în 21 noiembrie și proiectul de rezoluție va uh, se va încheia cu dezbaterea în legătură cu o întrebare cu solicitare de răspuns oral aprobată de coordonator și susținută de liber săptămâna trecută. Ambele vor fi eh, trimise conferința președinților în vederea includerii pe, mm, plenara, pe agenda plenare din ianuarie. Și mă bucur acum că discutăm despre această formă de discriminare. Cu această prezentare, Aș dori să întreb dacă raportorii din umbră doresc să intervină asupra acestui proiect de rezoluție și dacă există alte comentarii de spectru mai larg. Coordonatorii PPE sunt prezenți, atunci eh, dau cuvântul coordonatorului S și de Cecil Chienghe. Eh, îi dau cuvântul să își facă prima contribuție. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Claude. Aș dori să mulțumesc să vă mul- să-ți mulțumesc ție ca președinte al comisiei noastre pentru că ai fost foarte atent la progresul acestui dosar, nu doar în interiorul comisiei libe, dar și în munca de zi cu zi uh, și ne ai arătat că Europa poate să depășească uh, să-și depășească frica. Mulțumesc celorlalți membri care au contribuit la acest text, care au lucrat uh, la recunoașterea în instituțiile europene a acestei forme de discriminare bazată pe ură împotriva persoanelor de origine africană din ce în ce mai răspândită în Europa. Discriminarea ia uh, o serie de uh, aspecte. Există discriminare și ură față de persoanele de origine africană, discriminare care ia forma unei discriminări structurate și a unui rasism structurat, uh, încălcarea constantă a drepturilor și libertăților fundamentale, în unele state membre au loc chiar atacuri, nu doar asupra persoanelor de origine africană, dar și a persoanelor cu, de culoare neagră. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în Macerate, în, în Italia, cu câteva luni în urmă, Luca Traini a ieșit pe stradă și a spus vreau să ucid cât de mulți oameni negri posibil. A ucis uh, șase oameni și încă nu s-a făcut dreptate. Și există alte exemple de natură asemănătoare. Săptămâna trecută am prezentat uh, raportul Agenției pentru Drepturile Fundamentale care care uh, prezintă uh, un uh, cadru european pentru combaterea discriminării de orice fel. Și acest lucru nu înseamnă că ne plângem în legătură cu această situație, Uh, ci ne arată și o strategie care poate să fie implementată. Am vizitat o serie de state membre, Franța, Regatul Unit și uh, în diverse comunități deja apare conștientizarea că trebuie să existe participare economică, socială și reprezentare politică a persoanelor cu origine africană. Fața Europei se schimbă, societatea noastră trebuie să se reînnoiască și să profite de multiculturalism. Ehm, rezoluția noastră este doar un prim pas spre o societate mai inclusivă, multiculturală, care este egalitară și respectuoasă. Ehm, o societate care să nu accepte ura rasială. Asemenea, instrumente sunt foarte importante dacă vrem să consolidăm o societate multiculturală. Vă mulțumesc și mai larg problema discriminării împotriva persoanelor de origine africană uh, în Europa, pe piața imobiliară, a muncii, în sistemul de justiție. Aceste lucruri au fost toate menționate în rezoluție și, bineînțeles, aceste atacuri rasiste din Italia și din alte. Doamna Iuroca, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc pe doamnei Chienghe pentru că um, uh, um, a condus discuția de mult timp în legătură cu aceste aspecte care uh, țin de Africa și soarta acestor persoane va fi foarte importantă în viitor când va fi nevoie de proiecte foarte bune pentru Africa. Acești, aceste persoane au o legătură personală, nu neapărat față de țara de origine, însă acești, aceste persoane pot să uh, ne unească. Deci trebuie să-i capacităm pe cei de origine africană din Europa. În același timp, este extrem de important ca, după cum ați spus, Parlamentul European să dea dovadă de bune practici în implicarea experților și celor care reprezintă Uh, în care, și văd că multe din statele veste europene nu trimit uh, europarlamentari de culoare. Uh, de asemenea, rolul presei, ceea ce se spune de, despre aceste persoane, educarea celor săraci, Uh, educarea acestor persoane care au nevoie de uh, și de asemenea trebuie să punem accentul pe presă care transmite deseori o imagine distorsionată. De asemenea, drepturile fundamentale ale acestor persoane trebuie consolidate pentru că avem o nevoie foarte mare de un leadership african puternic pentru cei care sunt uh, deja în Europa și pentru a ne asigura că cei care locuiesc în Africa au uh, o viață mai bună, nu doar din partea Uniunii Europene, ci și în interiorul statului lor uh, și în contextul migrației, cred că este mai important să ne concentrăm pe soluții de viitor pentru cei care uh, sunt, uh, care trăiesc în sărăcie uh, de origine africană în Europa și în afara ei. Vă mulțumesc. Raportorii din umbră sunt uh, foarte angajați pe acest raport, doamna Corața Bild, lui Michel, însă transportul este o problemă la această oră de luni. Cine mai dorește să intervină? Birgit, dorești să intervii? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o observație foarte clară, pentru că, într-adevăr, colega noastră, doamna Chienghe, se ocupă de mult timp de acest subiect. Cred că ar trebui și noi să ne schimbăm puțin perspectiva. Eu nu cred că toți oamenii care vin de pe continentul african și vin aici să trăiască la nou ai nevo- ai no- au nevoie de ajutor și de sprijin. Sau nu în această măsură în care au nevoie și alții care se află într-o anumită situație de viață și au nevoie de sprijin. Ceea ce trebuie să facem noi e să ne asigurăm că nu mai există discrimin- discriminare. Acești oameni să fie acceptați ca oameni și tratați ca atare. Uh, și să nu existe o, un tratament mai prost din cauza originii sau culorii pielii. Intervin și evoluțiile din țările de origine. Bineînțeles că ajutorul este întotdeauna binevenit, însă cred că multe din lucrurile care se întâmplă în statele africane s-ar putea îmbunătăți dacă politica pe care o avem față de, de Africa nu ar fi întotdeauna începută de la ce e bine pentru noi, ce ar trebui să le dăm șansa acestor țări să își dezvolte propria industrie, propria economie, propriile valori în loc să tot cumpărăm materiale prime de acolo și să se vindă mai departe produse scumpe. Cred că important este să avem această schimbare de perspectivă în ceea ce privește continentul african. De aici trebuie să începem, pentru că altfel nu vom putea rezolva problema discriminării. Vă mulțumesc. Uh, Aș sublinea în această rezoluție că nu este neapărat despre Africa, ci despre Europa. Este vorba de cetățenii de origine africană care locuiesc și muncesc în Europa. Ne aflăm într-o situație în care discriminarea crește. Cineva a menționat reprezentarea în urmă cu 20 de ani erau mai mulți uh, eurodeputați de origine africană decât în ziua de astăzi. Deci lucrurile s-au înrăutățit și acest lucru se reflectă și pe anumite piețe ale muncii, în anumite societăți, în uh, forțele de ordine, în justiție, când de fapt ar trebui să existe un trend invers. După cum menționa și doamna Kienge, există o radicalizare, atacuri violente um, însoțite de um, creșterea populismului. Așadar, uh, salut pe toată lumea care a, jucat pe, care a lucrat pe acest uh, raport și secretariatul. Așadar, îi mulțumesc din nou Eh, colegii Cecil Kienge că a inspirat această rezoluție în și în lumina raportului FRA de săptămâna trecută. Vă dau eh, calendarul. Vom adopta proiectul de rezoluție în data de 10 decembrie în comisia noastră, dezbaterea și votul în plenară la prima plenară din ianuarie. Deci poate că Discuția va fi mai animată decât cea pe care tocmai am purtat-o aici. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au susținut această rezoluție. Ajungem la punctul 7, chiar la timp. Punctul 7, rap, raportul misiunii libe în legătură cu statul de drept, uh, misiunea de la Varșovia, în Polonia, 19-21 septembrie. Ca mm, președinte al acestei delegații, vă voi uh, prezenta câteva aspecte tehnice și voi, voi uh, prezenta un scurt raport al acestei misiuni. Stimați colegi, misiunea mm, privitoare la statul de drept în Polonia. Vă voi da numele participanților. Vă voi da, furniza câteva aspecte tehnice. Am prezidat această delegație. Din partea verzilor a fost doamna Sargentini, am avut pe domnul Tomaszewski, domnul Engel, domnul Bey, doamna Spinelli și doamna Bergeron. Proiectul uh, raportului de misiune a fost finalizat în, împreună cu uh, membrii delegației și grupurile politice. Uh, de asemenea, interlocutorii cu care ne-am întâlnit la Varșovia au primit ocazia să comenteze în legătură cu proiectul de raport. Unii dintre ei au folosit această oportunitate, alții nu. De asemenea, am dat autorităților poloneze o săptămână pentru a Eh, exprima comentarii în legătură cu proiectul de raport. Miercurea, săptămâna trecută, am primit o scrisoare de la ambasadorul polonez cu câteva eh, comentarii. Această scrisoare va fi anexată în de misiune împreună cu răspunsul meu. Acum eh, vă voi prezenta obiectivul misiunii, tipul de întâlniri pe care le-am avut și constatările principale ale misiunii. Obiectivul, în primul rând, obiectivul. Obiectivul misiunii la Varșovia a fost de a înțelege mai bine reformele în curs uh, ale sistemului de justiție din Polonia și uh, impactul asupra situației drepturilor omului în cadrul articolului 7. În acest scop, delegația care s-a întâlnit cu reprezentanții guvernului, senatului, partidelor politici, politice, reprezentanței OSCE, ICNUR și uh, reprezentanței societății civile. Uh, delegația Parlamentului uh, dorește să mulțumească tuturor interlocutorilor, cu unii dintre care ne-am întâlnit săptămâna trecută din nou, pentru disponibilitatea lor și pentru uh, eforturile făcute. Ne-am încercat să ne întâlnim cu uh, cât mai mulți interlocutori. Regretăm că o parte din aceste reuniuni uh, au fost refuzate și am spus uh, uh, foarte clar că au fost reuniuni la care nu am participat din această cauză. Uh, am încercat să ne întâlnim cu uh, prim-ministrul, cu ministrul justiției, cu uh, liderul PIS nu, aceste reuniuni au fost refuzate. Am primit un răspuns doar din partea prim-ministrului în 19 septembrie, spunându-se spunându-ne că nu este disponibil. După cum am spus săptămâna trecută, ca președinte al delegației, Eh, recunoaștem că este legitim ca autoritățile poloneze să eh, reformeze sistemul de justiție din Polonia. Am ascultat eh, explicațiile date de autoritate, autorități pentru reformele lor, însă după aderarea istorică a Poloniei la Uniunea Europeană, au judecătorii polonezi sunt judecători europeni care au datoria de a aplica imparțial legislația europeană. După ce am audiat pe toți interlocutorii noștri, am prezentat constatările cheie ale delegației, împărtășite de toți membrii delegației, cu exceptul, excepția membrului ECR, domnul Tomașevski și domnul Bey. Delegația este îngrijorată. Aceasta este prima concluzie. Ne îngrijorează efectele cumulative ale reformei sistemului judiciar polonez uh, în legătură cu Curtea Constituțională, cu tribunalele obișnuite, cu Consiliul Magistraturii, toate acestea uh, reprezentând o uh, amenințare sistematică față de statul de drept din Polonia. Ne îngrijorează și alte aspecte în legătură cu um, funcționarea și componența Curții Constituționale de um, noua lege care reformează sistemul uh, judiciar, um, legea pensionării și uh, legea numirii judecătorilor continuarea atacurilor sistematice asupra judecătorilor prin inițierea unor proceduri disciplinare împotriva judecătorilor care se exprimă împotriva reformelor și uh, transferul judecătorilor între tribunale, acumularea de puteri în combinarea funcției de ministru al justiției și procuror general influența politică a Ministrului de Justiție asupra uh, a posturilor care erau în, uh, în ante, care erau anterior separate de influență politică. De asemenea, Consiliul Magistraturii, mandatul acest, membrilor acestuia. Un alt punct a fost noua uh, vârstă de pensionare a judecătorilor de la Cur- cu Curtea Supremă Uh, care a văzut ca, că termenul uh, președintei Curții Supreme a fost scurtat cu șase uh, luni, șase ani în, în în, cu încălcarea Constituției. Un alt punct a fost legat de puterile președintelui și ministrul, pentru, și ministrul de justiție pentru a prelungi mandatul judecătorilor, mai ales pentru cei din Curtea Constituțională, care au ajuns la vârsta respectivă, fără ca judecătorii să poată să facă recurs la asemenea decizii. Apoi, o procedură extraordinară de apel care există pentru noua Camera Curții, Constituționale la care se poate apela la hotărârile finale. Există neclarități în ceea ce privește viitoarele alegeri pentru că nu există această independență în Curtea Constituțională. Consultările apoi nu există cu părțile implicate în procesul legislativ. Media operează în condiții care se înrăutățesc, de exemplu accesul la surse guvernamentale și parlamentare intervine aici. Deși există o anumită libertate media, contextul mediatic de acolo e foarte polarizat. Deși există libertatea media, condițiile se înrăutățesc. Apoi, ONG-urile sunt confruntate cu o reducere a finanțării, procedurile au fost crescuse, poverile administrative au fost crescute, consultarea a fost redusă deși societatea civilă depune în continuare eforturi. Femeile în Polonia. Există probleme mai ales în anumite regiuni unde există probleme cu privire la drepturile fundamentale de sănătate și reproducere, lipsesc informații în ceea ce privește contracepția, teste prenatale și așa mai departe. Nu există un dialog constructiv cu organizații internaționale, nu este pusă în aplicare recomandarea Comisiei de la Veneția și nici recomandarea Comisiei Europene în cadrul cadrul statului de drept. Pe scurt, delegația parlamentară, în afară de membrul ECR domnul Tomașevski și membrul ENF domnul Bey, au îngrijorări cu privire la principiile statului de drept care sunt încălcate sau se supun riscului de a fi încălcate. E nevoie de o certitudine juridică, trebuie să fie clarificată problema legată de puterile executive, e nevoie de curți independente și e nevoie de o revizuire judiciară. Toate acestea s-ar, analiz- alinia și cu constatările făcute de Comisia Europeană. E clar că există riscuri de a fi încălcat statul de drept în Polonia de autoritățile poloneze. Stimați colegi, acesta ar fi raportul meu. Cum vă spuneam și înainte, acesta va fi în însoțit de o scrisoare a ambasadorului polonez. Iar acum, colegii pot să intervină, să facă comentarii cu privire la acest proiect de raport. Și văd că unul sau doi colegi care au făcut parte din delegație se află în sală. Doamna Sargentini, membru al delegației, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am putut să fac parte din această delegație. Să ne reamintim faptul că această delegație a avut loc la o săptămână după ce în Parlamentul European s-a votat raportul privind Ungaria. Mie mi se pare important să reușim să stabilim o tendință pentru a putea să lucrez bine pe articolul 7, pe această procedură, e nevoie să mergi în statul respectiv, să discuți cu autoritățile, cu oamenii din instituții, cu societatea civilă, cu jurnaliștii, cu avocații. Într-una dintre zile, într-o dimineață, făceam o vizită într-o instituție juridică care se ocupă cu ceea ce se întâmplă cu angajarea și concedierea judecătorilor. Această instituție are și membrii Parlamentului, un lucru nou. După masa am mers în Senat, am discutat cu membrii Senatului. Unii dintre aceștia a spus, mă bucur să vă revăd, am fost acolo și de dimineață în acel Consiliu care se ocupă cu monitorizarea judecătorilor și cred că e un exemplu al problemei cu care avem de a face. Un alt comentariu, nu pe concluzii, sunt de acord cu concluziile, ce am apreciat eu? Am apreciat faptul că am putut să analizăm o serie extinsă de chestiuni care au de-a face cu democrația, cu drepturile fundamentale în Polonia și nu ne-am restrâns la procedura articolul, articolului 7. Am discutat cu jurnaliștii, de exemplu. E un fapt important. Astfel, nu putem să avem o abordare simplistă. Pentru articolul 7, o chestiune judiciară, în care se încearcă să se pună responsabilitatea pe umerii altcuiva. Eu cred că e o veste bună că acum guvernul polonez a hotărât să schimbe legislația cu privire la pensionarea judecătorilor din Curtea Supremă. Însă mă tem că, din nou, e un argument pentru Uh, Consiliu unde se tot discută despre Polonia de trei sferturi de an și care să spună, vedeți, o altă instituție poate să ia inițiativa și astfel nu am mai fi noi vinovați. Cred că ar fi o concluzie logică pentru un Consiliu care încearcă să nu abordeze situația. Comisia e gardianul tratatelor și o cauză poate să ajungă în fața Curții de Justiție și apoi să aibă loc schimbări se tot îngrădește discuția, se tot încadrează în achiul comunitar, când de fapt ea e mult mai extinsă. Așa că eu m-am bucurat că am putut să discutăm cu multă lume în Polonia pe subiect și cred că e foarte bine că Parlamentul are această modalitate de lucru prin care putem, data viitoare, când ne regăsim într-o asemenea situație cu un alt stat membru, să putem să utilizăm această rutină, să arătăm că există o asemenea rutină și nu se arată cu degetul niciunul dintre statele membre prin ea. Mulțumim, mai dorește altcineva să intervină? Da, colegii polonezi ne-au părăsit pe multe din aceste puncte de pe ordinea de zi, însă nu din motive. Nu e nimic personal, nu știu ce s-a întâmplat. Mulțumim, Judith, pentru comentarii. A fost o delegație pe statul de drept, a fost o organizare complexă în spatele ei, așa că mulțumesc secretariatului și tuturor colegilor care au participat. Raportul a fost discutat în grupurile politice, în afară de grupurile ECR și ENF. Dacă nu există nici obiecții la această reuniune, atunci vom aproba acest raport al comisiei noastre, așa că vom putea să continuăm cu procedura. Un raport parlamentar cu privire la următoși, următorii pași procedurali pentru consimțământ din partea Parlamentului. Livia? Un punct, dacă îmi permiteți pe procedură. Aș dori să spun că eu consider că e important să se audă vocea fiecăruia la un asemenea raport. Și cum spuneați, articolul 7, cel puțin procedurile de sub articolul 7, trebuie să fie urmate în statul membru și să fie implicată toată lumea, ONG-urile de peste tot. Nu spun că s-a întâmplat ceva părtinitor aici în legătură cu ONG-urile, însă pe viitor Libe trebuie să se asigure că îi auzim pe toți pe asemenea subiecte importante cum e acesta. Un al doilea punct, pentru că e articolul 7. Se va reîntoarce în Consiliu, da? când s-a întâmplat același lucru în cazul Ungariei. Cred că și atunci ar fi fost important ca cineva de la Libe, un coleg care e implicat pe ceea ce se întâmplă acasă, să meargă acolo și să-și facă auzită vocea. Odată ce acest raport va ajunge la prim-ministri, la miniștri de resort, pen, resort pentru a se discuta în Consiliu. Domnule președinte, cred că e foarte important și mă adresez și domnului Taiani, e important ca și din partea LIBE să arătăm că suntem niște profesioniști, să trimitem pe cineva care poate să explice situația, mai ales dacă avem un coleg în libe, care poate să-și ofere serviciile și raportorului și colegilor pentru a clarifica situația. Aceasta ar fi sugestia mea, ținând cont de ce s-a întâmplat la audierea în cazul Ungariei în Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult primul punct legat de participare și ONG-uri. La toate delegațiile depune mari eforturi pentru a organiza reuniunile și de această dată s-a întâmplat la fel. Am încercat să identificăm participanți, printre care și ONG-uri. Proiectul de raport le-a fost transmis acestor ONG-uri, puteau să facă comentarii, așa că proiectul de raport a fost văzut de interlocutorii noștri și au putut să facă comentarii. Noi am modificat mai apoi raportul, ținând cont de acestea, și grupurile politice au putut să analizeze textul toate grupurile politice l-au văzut și l-au aprobat. De aceea acum lipsește atâta lume în această dimineață. Cât despre procedură, Comisia a inițiat procedura în Polonia, așa că ceea ce putem noi face intrăm în această procedură de acordare a consimțământului. Însă noi facem tot ce e posibil în acest cadru. Includem aici această delegație, raportul rezultat, facem tot ce ne stă în putință în spațiul pe care îl avem inclusiv prin prezentarea acestui raport astăzi și vom continua sub aceeași procedură. Bine, vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci, dacă nu există obiecții, aprobăm acest text, cu excepția celor două grupuri politice pe care le-am menționat. Stimați colegi, cred că vom face o pauză până la 16.30 când vom trece la următorul punct legat de sistemul de informații cu privire la vize. Până la 16.30, pauză, vă mulțumesc pentru răbdare. Okay, colleagues, we now move to consideration. Stimați colegi, să trecem la analiza amendamentelor pentru propunerea de reformare a sistemului VIS. La 20 iunie, domnul Coelho a fost numit raportor. Proiectul său de raport a fost prezentat la data de 5 noiembrie în comisia noastră. Avem 483 de amendamente care au fost transmise până la 13 noiembrie. De atunci, raportorul împreună cu raportorii din umbră au încercat să ajungă la un acord și la amendamente de compromis pe timpul a patru reuniuni și le mulțumesc că s-au mișcat atât de repede cu procedura. Deschid acum discuția noastră, îi dau cuvântul raportorului, domnului Coelio și apoi raportorilor din umbră. Domnule Coelio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știm, avem aproape 500 de amendamente din partea tuturor grupurilor politice. Cât despre reuniuni, trei au avut loc în prezența comisiei, patru apoi cu raportorii din umbră și avem cinci reuniuni planificate până la sfârșitul anului. Voi încerca să implic pe toată lumea, să avem amendamente de compromis care să acopere pe cât posibil toate aceste amendamente. Unele dintre linii sunt deja destul de clare. Majoritatea grupurilor sunt de acord cu existența sistemului în tot ceea ce ține de interoperabilitate, Parlamentul are deja o poziție. Cât despre accesul forțelor de poliție, majoritatea grupurilor sunt de acord cu acordarea accesului. Cât despre perioada de stocare, majoritatea grupurilor sunt de acord cu textul care e deja în vigoare. Majoritatea grupurilor sunt de acord cu un cadru consolidat pentru protecția datelor. Însă să fie clar un lucru. Esența acestei propuneri e și de a proteja Schengen. Cei cu vize pentru șederi pe termen lung, ca și cei cu permis de ședere cu viza pe termen scurt, beneficiază de libera circulație. Pot să circule și în interiorul zonei Schengen. Același lucru trebuie să fie uh, valabil și în ceea ce privește șederile pe termen lung în cadrul VIS. E un pas natural. Uh, Așa că poziția Parlamentului poate fi atinsă. Există acord pe majoritatea grupurilor politice, astfel încât putem să începem negocierile de vreme anul viitor sub președinția română. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Carlos! Acum raportorii din umbră. Un raportor din umbră dorește să intervină, marie Cristin Vergia, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. E întotdeauna o plăcere să colaborez cu domnul Coelho, chiar dacă avem dezacorduri pe fond. Mă tem că eu sunt la originea unei, unei mare număr de amendamente, mai mult de o pătrime dacă am calculat bine. Cum spuneam și la reuniunea din umbră, sunt amendamente de principiu. Noi ne opunem extinderii unei extinderi fără limite, o extindere universală în ceea ce privește utilizarea avis. Cercetând lucrurile, am constatat că la început vis viza doar Africa de Nord. După aceea Zona geografică s-a extins pentru Orientul Mijlociu, țările din Golf și pentru lumea întreagă. Noi nu ne dorim ca acest sistem de informații să fie atât de extins, tocmai de aceea un instrument specific, într-un cadru bine delimitat, care apoi, puțin câte puțin, s-a extins. S-a extins și geografic și în ceea ce privește conținutul datelor utilizate. E ceea ce ni se propune astăzi. Existau peste 55 de milioane de solicitări de viză în viz anul trecut și milioane de amprente digitale. Văzând acestea, mi-am spus că, ținând cont de mediul în care trăim, provocările cu care avem de-a face, acum am creat niște instrumente care până la urmă se vor întoarce împotriva noastră. și apoi vor fi incluși aici și copiii fișați. Pentru mine un copil e un copil, un minor e un minor până la 18 ani. Sub 18, 18 ani trebuie să fim foarte precauți. Așa că, domnule raportor, chiar dacă avem aceste dezacorduri pe fond, mi-aș dori să ajungem la un punct de vedere comun pe o parte dintre aceste elemente, să evităm ca minorii să nu devină niște ținte ale unei întregi serii de proceduri. Și îmi subliniez și opoziția în ceea ce privește părți din exterior. E nevoie de moderație. Știm că mai ales în statele sudice, în statele din Africa, prestatorii de servicii sunt cei care pot să aibă comportamente mai degrabă destructive. Cu cât suntem mai săraci, cu cât o, vi- o viză costă mai mult, se pot întâmpla asemenea lucruri. Nu e un lucru normal și de aceea solicitantul trebuie să aibă posibilitatea să depună această cerere într-un serviciu diplomatic. Ne opunem și extinderii tipurilor de date, a de care sunt colectate și mai ales datele biometrice. Ne dorim ca VIS să rămână un instrument care să servească vizelor. Dacă nu, eu mă întreb la ce ne mai ajută interoperabilitatea dacă se înmulțesc atât de mult datele și posibilitățile de accesare a sistemului din partea unor autorități foarte diferite, incluzând unele represive. Cred că avem încă foarte multe de făcut, astfel încât să delimităm bine acest instrument, astfel încât acest instrument să nu poate fi utilizat în scopuri nefaste. Trebuie să ne gândim cum ar putea să arate pe viitor întregul context și de aceea eu cred că trebuie să avem anumite garanții care să fie incluse. pentru că cel care a scris 1984 probabil nici nu și-ar fi imaginat că s-ar putea să existe un asemenea instrument, cel pe care ne pregătim noi acum să îl creăm. Mulțumim, Marie Cristin. Sunt alți colegi care doresc să intervină? Comisia? Doriți să interveniți? Mulțumim, domnule președinte, foarte pe scurt. Așteptăm cu nerăbdare să începem negocierile în cadrul trilogului pe marginea acestei propuneri importante. Mulțumim uh, raportorul celorlalți membri. O propunere importantă pentru Comisie. Sperăm să ajungem la un acord în acest mandat legislativ. Așteptăm să demarăm negocierile cât de curând posibil. Mulțumim. Nu știm când va avea loc votul în Comisia Libe. Carlos, observații? Încheiere. Domnule președinte, nu-mi rămân decât să spun că mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cred că am reușit să creăm o atmosferă constructivă între noi. După cum spunea și doamna Vergia, există o serie de chestiuni de fond, de principiu, înțeleg foarte bine acest lucru, însă sunt și alte aspecte pe care l-am putea folosi ca un fundament pentru un consens mai larg în ceea ce privește chestiunea de principiu la care se referea doamna Vergia. Aș putea să vă spun că după întrunirile raportorilor din umbră, pot să spun că există o majoritate deja conturată în această comisie, dacă vrem să mergem pe această cale, vom reuși, dacă nu reușim să avem consens, o să ne bazăm pe regula conform căreia majoritatea dictează consensul. Mulțumim, Carlos. Sunteți doar doi, dar iată, am avut o dezbatere, cum scrie la carte, vă mulțumesc și ca de fiecare dată vă mulțumesc pentru munca depusă, mulțumim și eh, Marii Cristinei. Uh, încă un punct înainte de vot. Prezentarea comisiei, propunerea de listă pentru statele terțe a căror cetățeni au nevoie de viză în momentul în care traversează frontierele externe și a căror cetățeni nu au nevoie de viză în momentul în care trebuie să traverseze frontierele externe după retragerea Regatului Unit. Eu sunt raportor pe dosar. Comisia, dacă doriți să interveniți, mulțumesc. Domnule președinte, în pregătirea Brexitului, Comisia a adoptat o propunere pe 13 noiembrie de modificare ceea ce era atunci regulamentul 539 din 2001, care între timp a fost codificat și versiunea codificată a fost publicată în jurnal oficial, așa că acum e vorba de regulamentul 1806 din 2018. Deci, referirile vor trebui să fie ajustate în consecință pentru că dar asta se va face după adoptarea propunerii comisiei la publicare. Asta ca exercițiu pregăditor în caz că nu se ajunge la un acord pe marginea Brexitului. Știți că Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană 31 martie va deveni un stat terț, trebuie să vedem dacă cetățenii britanici uh, fac obiectul cerințelor de viză în momentul în care traversează frontierele externe ale statelor membre sau vor fi scutiți de la regimul de vize. E important uh, să clarificăm acest aspect de dragul certitudini juridice. Cei de la punctele de trecere a frontierei trebuie să știe exact dacă cetățeni britanici pot trece sau nu. Știți cum se mm, face acest lucru? Există o serie de criterii precise conform regulamentului 1806, noul articolul 1. Avem acolo o listă de criterii care nu sunt exhaustive. Evaluarea se face de la caz la caz pentru a decide dacă propunerea, comisia propune includerea unei țări la anexa, la vreuna în vreuna din anexă la acest regulament. Printre criterii avem imigrație ilegală, ordine publică și securitate, avantajele economice, schimburile comerciale, relațiile externe și, de asemenea, implicațiile referitoare la coerență regională și reciprocitate. Comisia a evaluat aceste criterii aplicându-le Regatului Unit și altor țări de altfel. S-au analizat inclusiv uh, elementele de securitate ale documentelor britanice și a ajuns la concluzia că cetățenii britanici nu vor avea nevoie de viză pentru a călători pentru o ședere pe termen scurt uh, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, se consideră proximitatea geografică, valorile comune, democrația, statul de drept, relațiile economice, schimburile economice și volumul deplasărilor pe termen scurt între Regatul Unit și statele membre ale Uniunii Europene în diferite scopuri. În lumina tuturor acestor criterii s-a considerat că cetățenii britanici vor beneficia de un regim uh, care să nu impună o viză de călătorie. Această evaluare a inclus inclusiv date statistice referitoare la volumul schimburilor comerciale, deplasările uh, britanicilor pe teritoriul statelor membre, sumele cheltuite și așa mai departe. De asemenea, Gândindu-ne la viitorul sistem de intrare-ieșire și regimul aplicabil cetățenilor britanici odată ce nu mai sunt cetățeni europeni, toate aceste elemente presupun același nivel scăzut de risc de migrație, însă verificările se vor face pornindu-se de la bazele de date existente. Sunt trei articole în propunerea legislativă la 1-2, eh, Comisia a propus introducerea unei trimiteri la Regatul Unit în anexa 2, excluzându-i pe cetățeni britanici menționați în partea a doua, pentru că există câteva categorii de cetățeni britanici deja incluși la anexa 2 a regulamentului. Pentru aceste categorii situația nu se schimbă. Propunerea, în esență, se aplică doar cetățenilor britanici care sunt și cetățeni ai Uniunii Europene și beneficiază de liberă circulație în Uniunea Europeană și, prin urmare, pot uh, intra în orice stat membru fără viză. Spațiul comun de călătorie irlando-britanic nu va fi afectat de această propunere. Există și o serie de modificări de ordin tehnic 1 vizează modificarea articolului 4 alinatul 2 litera D pentru a elimina trimiterea Regatului Unit. Pentru această dispoziție se aplică Regatului Unit ca stat membru al Uniunii Europene și care nu aplică achiul Schengen, însă statele membre continuă conform aceleași dispoziții, dar la alt aliniat, aliniatul litera D de la aliniatul 4 paragraful 2 Acolo este vorba de apatrizii care nu au naționalitate, nicio naționalitate, dar sunt rezidenți în Regatul Unit și au un document de călătorie liberat de autoritățile britanice și este recunoscut de statele membre. Statele membre vor recunoaște aceste documente și nu le vor cere vize. This in accordance with article uh, of the regulation. Also, uh, O altă chestiune de ordin tehnic care decurge automat din retragere, în conformitate cu articolul 42a, statele membre pot scuti și pe resortisanții unor state terțe din anexa 1 și care sunt rezidenți în Regatul Unit și care fac călătorii școlare pe teritoriul unui stat membru, nici aceștia nu vor avea nevoie de viză. Însă trebuie să notifice această vizită în vreme, din vremea arabă, în conformitate cu cerința din regulament. Ceea ce privește reciprocitatea, se face o trimitere la acest lucru în articolul 2. Guvernul Regatului Unit a anunțat că nu va cere vize de la cetățenii europeni care călătoresc pentru o scurtă perioadă, interes de afaceri sau scopuri turistice pe teritoriul Marii Britanici. Uh, Eh, din momentul în care legislația europeană nu se mai aplică în Regatul Unit. Articolul 2 din propunere subliniază importanța acestei reciprocități și se specifică acolo că în cazul în care regim, eh, eh, autoritățile britanice introduc cerințe de viză pentru fie și cetățenii unui singur stat membru, măsurile de reciprocitate trebuie să se declanșeze și Parlamentul, Comisia și statele membre vor aplica acest mecanism fără întârziere. Comisia s-a angajat să ia măsuri rapid, conformitate cu obligațiile care revin în cazul în care uh, statele membre semnalează un caz de nerespectare a reciprocității. Știți că prima etapă este notificarea din partea unui stat membru, situația în care reciprocitatea nu se mai aplică și, de asemenea, colegislatorul, fără întârziere, trebuie să ia aceste măsuri. Articolul 3, apoi intrarea în vigoare, 30 martie, data retragerii. Regulamentul se aplică de la ziua de după ziua în care legislația europeană nu se mai aplică în Regatul Unit, cu excepția situației în care există un acord de retragere ratificat care prevede o altă dată sau cu excepția situației în care Consiliul, eh, prin unanimitate, decide o altă dată de aplicare. Cam asta ar fi propunerea. Comisia face un apel la Parlament și la Consiliu să lucreze rapid. Trebuie evident ca acest act să fie adoptat înainte de luna martie anului viitor. Cam asta ar fi propunerea. Vă mulțumim. Mulțumim foarte mult. N-a fost o, o scurtă informare, a fost una destul de dureroasă. Însă, într-adevăr, o prezentare detaliată. Sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Aș avea și eu un amendament. Ar mai exista șansa unui alt referendum de acum până în ianuarie, care ar putea să însemne că Brexitul nu, mai avea, nu va mai avea loc. Hai să ne prefacem că n-am spus asta, deși evident s-a înregistrat deja tot ce am spus până în președinte. Aha proiectul de raport uh, va fi prezentat la sfârșitul din ianuarie. Până atunci e foarte multă vreme, mai ales ne la politica britanică. Să vedem ce se întâmplă. E o perioadă lungă în politică, dar în politica britanică de acum până în ianuarie o să treacă 100 de ani. Dumneavoastră, sigur, continuați să faceți planuri în cazul în care noi devenim stat, stat terț. Comisia, sigur, trebuie să facă acest lucru. Asta ne așteptăm să faceți. Mă aștept bun să nu fie comentarii de la acest raport, fără raportor din umbră deocamdată. Vă mulțumim. Stimați colegi, eh, mulțumim încă o dată comisiei pentru această prezentare. Stimați colegi, votul va avea loc la 5 și 20, trebuie să-i așteptăm pe colegi, sunt colegi care vin de la distanță mai mare. Pauză până la 5 și 20, dar vom începe exact la 5 și 20 și vă rog, anunțați-vă colegii să aducă cartelele de vot. Suspendare până la 5.20. Um, dear colleagues, uh, for those colleagues, those substitutes. Dragi colegi, membri de plin sau supleanți, vă amintesc că aveți nevoie de cartele de vot. Dacă nu sunteți membri de plini, vă reamintesc, aveți nevoie de cartele de vot. Votăm foarte mult electronic, Procurați-vă cartelele de vot, le găsiți aici la etajul 3 dacă nu le aveți. Especially to our, uh, to our substitute guests. Mai ales membrii supleanți încă o dată. Votăm la și 20 începem votul. Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... Bun venit, dragi colegi. Trecem acum la vot. Avem multe de votat astăzi. Le reamintesc colegilor care nu votează în mod uh, sistematic aici. Noi votăm electronic, așa că vă rog să pregătiți cartele de vot pentru toate voturile. Dacă nu le aveți, le puteți obține aici la etajul 3. Începem cu primul uh, vot, uh, raport privind vizele umanitare, raport din proprie inițiativă. Juan Fernando López Aguilar este raportor după conferința președinților, care a luat o decizie pe 15 noiembrie și după decizia coordonatorilor de la LIBE de pe 19 noiembrie, Comisia LIBE a fost autorizată să pregătească o rezoluție pe baza unui raport din proprie inițiativă în conformitate cu articolul 225 și cu regulamentul 146 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Avem 36 de amendamente și înainte de a trece la vot, domnul Lopez Achilar dorește să spună câteva cuvinte. De asemenea, și domnul Becker și-a anunțat intenția de a retrage toate amendamentele depuse de domnia sa. Domnule Lopez Aguilar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus foarte bine, a fost o cale lungă și ne așteaptă încă o cale și mai lungă cu acest vot. Am muncit din greu, mai ales în ultimele săptămâni, zile și ore. Așa că profit de ocazie pentru a le mulțumi celor care vor sprijini efortul masiv pe care l-am făcut în încercarea de a ajunge la un compromis. Compromisul din, care se ascunde sub această listă. Am încercat să echilibrăm o serie de poziții divergente. Am uh, lucrat foarte mult pentru a ajunge la niște compromisuri acceptabile fără să pierdem din vedere, în primul rând, oportunitatea de a include în echilibru, în macroechilibru, acele realizări legislative puține, cum ar fi codul vizelor și vizele umanitare ca raport de inițiativă care au ca orizont un răspuns ace- o cauză justă și nobilă pentru cei care au nevoie cel, cea mai mare uh, de aceste vize, cei care încearcă să traverseze Mediterana, pentru că nu au nicio oportunitate de a intra legal. Știu că Parlamentul European uh, se ocupă de ei, și că va exista o posibilitate prin acest cadru european. Și raportorilor din umbră sper uh, că veți vota pentru și vă mulțumesc anticipat uh, tuturor celor care veți susține acest raport. Thank you, Juan, and to the shadows. Um mulțumim dumneavoastră și raportul din umbră. Trecem la vot. Amendamentele 16, 17, 18, vot în bloc, votul este deschis. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 20. Votul este deschis. Se închide votul. Respins. 25. Deschidem votul. Închidem. Respins. 27. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 28. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 30. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. 31. Deschidem votul. Închidem. Respins. Closed. Referirea 1. Închidem votul. Respins. Închidem votul. Respins. Considerentele 3. Închidem. Respins. Amendamentul 5. Deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 6. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 7. Deschidem votul. Închidem. Respins 8. Deschidem votul. opt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vot în bloc. Deschidem votul. Închidem votul. Respinse. Mulțumesc, Brigit. Textul anexei 33. Nu putem face vot în bloc. 33 doar. Am entuziasmat o clipă, spune domnul președinte. Închidem votul acum. Respins. 34. Deschidem votul. Închidem. Respins. 35. Deschidem votul. Închidem. Respins. Și 36. Deschidem votul. Închidem. Respins. Ultimul vot, votul final, apel nominal, deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă 36 pentru, 10 împotrivă, 10, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Bine, colegi, trecem la următorul vot, codul comunitar prin vizele. Many nu sunt foarte multe compromisuri aici, așa va fi o listă lungă, vă avertizez din vreme. Votul de asemenea de a, deci, de a decizând demararea instituțiilor instituționale, raportor este tot domnul Juan Fernando López Aguilar. Ă, Amendamentele de compromis formulate nu includ însă foarte multe elemente, asta înseamnă că o să avem un vot foarte, foarte lung. Amendamentul 90. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Stimați colegi, PPE-ul au uh, un uh, vot supranumerar. S-a rezolvat. Acum uh, s-a închis. Se adoptă. Deci trecem la TRAN 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 99 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 103 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 100 și 101 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 104 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 105 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6. Da, s-a încheiat votul, se adoptă amendamentul 7 acum. S-a deschis votul. The vote is uh, closed. S-a închis votul, se adoptă 108. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 109 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 110 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9 și 112 identice. S-a închis votul. Se adoptă. 111 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113, nu, 114 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 115 s-a deschis votul. Consolele de vot s-a închis votul. Se adoptă. Doriți să votăm în bloc? 116 până la 121. Haideți să încercăm. 116. Nu. Nu, nu putem să facem așa. Asta. Birgit, nu, nu mai încercați, că, pentru că nu va funcționa. Pierdem timpul. 116. Știu că ați încercat, dar nu a funcționat. 116 s-a închis votul. Se adoptă. 117. Mergem mai repede. S-a închis votul. Respins. 119. S-a deschis, deschis votul. Închis votul. Respins. 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 122 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul respins. 127 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 128. S-a închis votul. Respins. 129 votul s-a deschis. S-a închis votul. Te întorci, Elmar. Respins. Tran 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran 46. S-a deschis votul. Cred că am uitat ceva în sală. S-a închis votul. Respins. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 133 vot cu apel nominal solicitat de PPE. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 134. S-a deschis votul. 134 și 12 identice. Vot cu apel nominal solicitat de PPE. Îmi cer scuze, stimați colegi. 100... Trecem direct la 135. S-a deschis votul. Îmi pare rău. 135. cinci s-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 4, amendamentul de compromis 4, la pagina 10. S-a deschis votul. Amendamentul de compromis 4. S-a închis votul. Se adoptă. 159 acum. S-a deschis votul. E la pagina 13 pe lista mea de vot, 159. Îmi cer scuze, ar fi, poate n-ar trebui să dau numere de pagini. S-a închis votul, respins. Amendamentul TRAN 5. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins 160 și tran 55 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 168 pentru. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 169. Nu, 27, spune președintele. 27. Da, 27, am înțeles. Încerc să fac teste pe dumneavoastră. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 170. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 100, 174 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 175 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 176 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 177 și 178 identice. S-a închis votul. Respinse. 179 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran, amendamentul de compromis 2 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 180 s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 181 s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 29 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 182 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30, 184, 185 și tran 65 identice. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 195 și 196 identice. Vot cu apel nominal solicitat de PP. S-a deschis votul. și 196 vot cu apel nominal. S-a închis votul. Nu, nu e închis încă. Votați foarte încet. Ce se întâmplă? S-a închis votul. Respins. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 197 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 190 nu. Trecem la 201. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal solicitat de PPE. Trebuie să spun acest lucru. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. Și vot cu apel nominal solicitat de PPE. Trebuie să spun acest lucru conform regulamentului. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 225. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 226 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 227 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 228. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. ...233 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 234. S-a închis votul. Respins. 235. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 236 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 237 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 238 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 239, 240 și 241 identice. S-a închis votul. Respinse. ...242, s-a deschis votul. S-a închis votul. <laughs> Respins. 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Tran 74. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Tran 75 s-a deschis votul. s votul. Se adoptă. Tran 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 244. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 245. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 249. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 250. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 251. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 252. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 257. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 253. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 254. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 255. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 256. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 258. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 259. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 260. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 261. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 262. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 264. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 265. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 266. Vot prin apel nominal. Solicitat de PP. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 45-267 identice. Vot prin apel nominal solicitat de PP. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 268. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 269. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 270. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 271. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 273. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 274. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 275. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 276. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47, 277. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 278. S-a deschis votul. Nu, da, 278 nu aveam indicații. 279 s-a deschis mm. votul. Nu știu de ce am spus 278. 279 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 280 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 281 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 282 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 284 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerente 49, vot prin apel nominal, solicitat de PPS, a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50. Nu. 51. Nu. 52. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal solicitat de PPE. S-a deschis votul. Trebuie să spun aceste cuvinte. S-a închis votul. Se respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59. S-a deschis votul. 59. S-a închis votul. Se respinge. Tran, compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 60. S-a deschis votul. Și îmi cer scuze că spuneam ceva către membrii SHD. 60. Vot deschis. S-a închis. Se adoptă. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aproape am terminat. 63. S-a deschis votul. Mm, erau identice. 64 nu, 65. Am obosit și echipamentul a obosit. S-a închis votul, se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Tran 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Tran 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Tran 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 vot prin apel nominal solicitat de PP. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, îmi cer scuze. ce s-a întâmplat? E încă deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă. Nu știu ce s-a întâmplat, stimați colegi. 74 s-a deschis votul. Nu, 76 s-a deschis votul la 76. S-a închis votul. Se respinge. 3, 77, 78 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 80, 81. S-a deschis votul. La 81. S-a închis votul. Se respinge. 82. S-a deschis votul. 82. S-a închis votul se adoptă. Tran 26-27 nu s-au adoptat la Tran, așa că nu le votăm. Trecem la 83, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 84 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 85, nu 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87 vot prin apel nominal PPE. S-a deschis votul. S-a închis votul. 87. Se respinge. 88. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal solicitat de, în mod surprinzător. S-a închis votul. Se respinge. 89 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Tran 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Tran 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 27 pentru, 15 împotrivă, 4 abțineri. Și acum votăm decizia de a deschide negocierile. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă 28 pentru 13 împotrivă 4 abțineri, felicitări raportorului, felicitări raportorilor din umbră. Ba nu, îmi cer scuze, După cum ați văzut, mai aveam puțin până la majoritate absolută. Stimați colegi, haideți să mergem mai departe. Toată lumea de dovadă de ajutor, vă mulțumesc. Haideți să și mergem mai departe. protecția bugetului Uniunii în caz de deficiențe generalizate cu privire la statul de drept în statele membre. Raportor e domnul Terry Cabras. Doriți să interveniți sau putem vota direct? Bine, pe scurt, vă rog. Just to clarify what we doar pentru a clarifica ce sprijinim prin avizul LIBE, o extindere a mandatului de la statul de drept la drepturi fundamentale, experți independenți care să facă o revizuire anuală pentru statele membre pentru a ajuta Comisia, dezbateri interparlament, interparlamentare pentru descoperirile experților și o consolidare a legăturii cu impactul bugetar pentru compromis am renunțat la trimiterea la articolul 7 și statul de drept ca precondiție pentru utilizarea mecanismului și n-am mai menționat democrația. La ce ne așteptăm de la vot? Un sprijin pentru acest aviz, aviz care este mai ambițios decât propunerea de buget cont și sperăm că Comisia Libe va vota această propunere și va apăra și la buget cont. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Tericabras. Haideți să și trecem la vot. 27 și 28 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și să resping. Compromise 1. Vote is open. Trecem la compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 136 Putem vota în bloc? Nu. Putem? 136 până la 151? Nu. 136. Să deschizi votul. Să a închis votul. Respins. 137. Să a votul. Să a închis votul. Respins. 138. Să a votul. Te a închis votul. Respins. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 142. S-a deschis votul. Te a închis votul. Respins. 143. Nu. 144. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 145. S-a deschis votul. în, în oftat, îmi cer scuze, spune domnul președinte, 145, s-a închis votul, respins, 147, a deschis votul, s-a închis votul, respins, 149, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 153. Deschis votul. S-a închis votul. Respins. 155, 156 identice. S-a deschis votul. Închis votul. Respinse. 160. S-a deschis votul. închis votul. Respins. 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 162. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 163. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Pare rău, Barbara. 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 167, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Încerc să votez pentru tine, Barbara, dar coordonatorul meu e cu ochii pe mine, nu pot. 169 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și acesta. 32. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Felicitări Barbara. 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și acesta se adoptă. Considerente, compromisul 5. S-a deschis votul. Compromisul 6 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Facem 34. Suntem pe ultima pagină. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 91. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins, 85, deschidem votul. Închidem. Respins, 86, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 87. deschidem votul. Închidem. Respins. 90. Deschidem votul. Închidem. Respins. 89. Deschidem votul. Închidem. Respins. Vot final prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem acum votul. Se adoptă 33 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului raportor, domnul Terica Abras. Trecem la următorul raport, tot al domnului Tericabra, situația de fundamentale în Europeană în 2017. Trecem la vot, domnule Tericabra, sau doriți să spuneți câteva cuvinte? E târziu, chiar dacă am ceva de spus, suntem obosiți, votați pentru. E cel mai bun discurs. Asta ne place. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și pentru amabilitate. Nu s-a plâns încă nimeni. Și ați dat dovadă de foarte multă disciplină. Vă mulțumesc. Trecem direct la momentul 86. S-a deschis votul. Ați închis votul. Respins. Metodul de compromis 1. a deschis votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. <laughs> Mă grăbeam să merg acasă. 86. Trecem la 87. 87. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 89. A deschis votul. Se închide votul. Respins. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 93. S-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis votul. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 95. A deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 97. A deschis votul. S-a închis votul. 98 s-a deschis votul. S-a închis votul acum. Respins. Amendamentul de compromis 1. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromise Amendment 1A. Amendamentul de compromis 1A. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 4A, drepturile copiilor. S-a deschis votul. Mm, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul nu, amendamentul 147. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. Se adoptă compromisul 4B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 3. Nu, după 52, 145. 145. Deschidem votul. Închidem. Respins. 185 acum. de la 145 la 190, vot în bloc, toată lumea de acord, superb, deschidem votul atunci. Început mai lent, a votat în bloc, închidem votul. Toate respinse. Să vedem ce mai putem respinge. Bloc de la 190 de la 193. Deschidem votul. S-a închis votul. Respinse. Compromisul 3. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Compromisul 4. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. E lung de tot acesta. Bravo, domnule Tericabras. Amendamentul 265. Deschidem votul. A votat toată lumea la 265, închidem votul. Se adoptă. 269 urmează. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Compromisul 6A. Deschidem votul. E vorba de Brexit. Ce deprimant. Ce înseamnă? Înseamnă că se anulează Brexitul. Atunci votăm pentru. Votăm pentru suspendarea Brexitului. Închidem votul acum. Se adoptă. Nu mai e Brexit. Amendamentul de compromis 5. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. și acesta e lung, se adoptă amendamentul 312. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 313. S-a deschis votul. E cu plus. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la compromisul 6B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 381. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la amendamentul 408. Nu putem vota în bloc aici. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. 409. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 410. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 411. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 412. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 413. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 414. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 415. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 416. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Referit compromisul 7A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 21, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Considerente. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 8. L-am închis repede. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul nou s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 83. Nu. Trecem la votul final. Prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 31 pentru, 13 împotrivă și o abținere. Felicitări domnului Teri Cabras. Dragi colegi, ia treilea vot final, al patrulea vot final. Uh, mergem mai departe, spune domnul președinte. Vă mulțumesc tuturor. A uh, fost o ședință de, de vot foarte lungă, una din cel mai lungi pe care le avem. Vă, vă sunt recunoscător pentru răbdare. E toată lumea gata, trecem la amendamentul 11. 11. open. Deschidem votul. Închidem la amendamentul 11. S-a închis votul. Dacă vreți o pauză, spuneți. Eu aș avea nevoie de o pauză, spune domnul președinte. S-a închis votul, se adoptă. 12 s-a deschis votul. Știu ce spuneți, dacă facem o pauză nu se mai întoarce nimeni. S-a închis votul, se adoptă. 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. respins, 14 deschis, s-a închis, respins, 15 deschis, închis, se adoptă. Considerente. Nu, nu le facem. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendam. Și după aceea votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aș dori să vă spun că nici măcar nu am prezentat votul. Îmi cer scuze doamnei Gal, raportoare. A fost uh, raportul în legătură cu uh, documentele de urgență de călătorie. Mm, este prima dată în 5 ani încât mm, am trecut la vot și nici măcar n-am spus ce votăm. Doriți să interveniți? Nu. Îmi cer scuze, Kinga. Uh, votăm, votul final acum? Mm, din fericire, uh, se adoptă 41 pentru, 4 împotrivă, fără abțineri și a fost în legătură cu uh, documentele de uh, călătorie de urgență. Trecem la vot, scrie pe notiță, cred că am făcut. Facem acum în ordinea corectă următorul vot sumele restante pentru implementarea deciziilor Consiliului Uh, pentru programele naționale. Raportor este doamna Dali, Miriam Dali. Uh, acordurile provizorii. Miriam, dorești să intervii? Sau votezi, votează la Comisia TRAN? Bine, spuneam doar dacă este prezentă, are aceleași drepturi ca și toată lumea. S-a deschis votul, avem doar un singur vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă 25 pentru 18 împotrivă o abținere. Felicitări lui Miriam, oriunde ar fi, probabil votează la Comisia Tran. Mulțumim. Următorul vot este rez- caracterul adecvat al protecției oferite de Japonia datelor cu caracter personal. Putem să trecem la vot. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis. Respins. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31, 32 și 33 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39 s-a deschis votul. se respinge. Trecem la amendamentul 40. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44 adăugire amendamentul 44 ca adăugire care spune, dar ea notă că acest lucru privește doar situații foarte limitate. S-a închis votul. Se adoptă. 45 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Pat... Amendamentul 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 47. S-a închis votul. Respins 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 55. Deschis. S-a închis. Respins. 56. Deschis. S-a închis. Respins. 57, 58, identice. Votul e închis, respinse. 59, votul e deschis. Închis. Respins. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 62. Votul s-a deschis. S-a închis. Respins. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 65. Ca adăugire s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 69 s-a deschis votul. Șaizeci nouă, închis, respins, șaizeci opt, S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 70. S-a închis votul. Respins. 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 73 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 74 s-a deschis votul. S-a închis. Expins. 75. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Nu. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 8. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Re respins. 12. S-a închis votul. Respins. 13 s-a deschis votul. Închis. Respins. 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14. Nu, trecem la 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 17 18 și 19 identice. S-a închis votul. Se adoptă. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru, 9 împotrivă, 7 abțineri. Cred că e cea mai lungă sesiune de vot pe care am avut-o în mod oficial. Dar aproape că am terminat. Punctul 17. Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European. Sofie Intveld este raportoare pentru aviz, dorește să intervină? Nu, trecem direct la vot. Amendamentul 13. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 14. Ca adăugire, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 14. Partea a doua. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Considerente. Amen. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și respins. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 39 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Felicitări raportoarei Sophie Intveld. Trecem la antepenultimul vot. vom parcurge repede. Îmbunătățirea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor lor care își exercită dreptul la liberă circulație. Aici raportorul este Gerard Depre. Gerard, dorești să intervii? Nu. Trecem direct la vot atunci. Yeah, I mean, as everyone doing hard work on all these reports, but we'll go straight to the vote. Okay, so let's... Um... Haideți să începem. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem trece la compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Mulțumim, Gerard, nu pentru raport, pentru vot. Compromisul 5. S-a închis votul se adoptă. Și trecem la compromisul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 11. Nu. Întotdeauna mai e ceva. 188. 188 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 189. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 12. Nu. 12. Compromisul 12. să închizi votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Nu. 205. 205. S-a închis votul. Se respinge. 71. La considerente s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 32 voturi pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări. Trecem, votăm decizia de a deschide negocierile. O votăm acum. S-a deschis votul pe această decizie. E nevoie de majoritate absolută, stimați colegi, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 35 pentru 7 împotrivă nicio abținere. Felicită raportorului, domnul Depre. Bine, trecem acum mai departe la votul final, ultimul vot. Vă mulțumesc tuturor. E cel mai lung vot pe care mi-l amintesc. Is Mr. Radev here? Domnul Radev e în sală. Bine, haideți să mergem direct la vot. Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Adoptarea raportului. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Putem merge mai departe. Amendamentul 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 109 și 20 econ identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 117 con 21 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 119 s-a deschis votul. 119. Tot deschis votul, s-a închis acum, se respinge. Unu doi zero Econ 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Econ 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 128. S-a deschis votul, nu am sărit peste 127. Îmi cer scuze, 127 și Econ 25. S-a deschis votul. E deschis. S-a închis votul. Se adoptă. 128 128 S-a închis votul. S-ar putea să continuăm în limba engleză pentru că nu vom mai avea interpretare. Trecem la 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge 131 27 Econ S-a deschis votul S-a închis votul Se adoptă 130 S-a deschis votul S-a închis votul Se adoptă 131, 132 și 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Econ 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 164. S-a deschis votul. 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, se adoptă. 165 nu devine caduc. 165 s-a deschis votul. La 165 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. S-a deschis votul. Tocmai am votat la, la 77. Nu, 77. Doamna Holmeier mă ascultase. 77 l-am votat, acum trecem la 177. Am spus 77 cu siguranță și am votat 77. Doriți să-l votăm din nou? Bine, 177 s-a, termin- s-a închis votul. Interpretarea se oprește aici.